Putem să trecem acum la voturi. Vom începe cu un vot în ce privește cele cinci moțiuni de rezoluție despre uh, autoimolarea călugărilor și a călugărițelor din Tibet, vot prin apel nominal, s-a deschis votul pentru uh, uh, vot pentru cele cinci rezoluții. S-a deschis votul. Everybody had the chance to vote, so the vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul și rezultatul este clar. A fost adoptat. Următorul punct, votul asupra celor șase moțiuni de rezoluție pe tema Bahrainului Avem un proiect comun de rezoluție, deci îl votăm acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În sfârșit, cazul lui Rafa Nashed. Vot prin apel nominal uh, asupra proiectului comun de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat uh, cu majoritate covârșitoare. Câteva informații. To je rady v prvním čtení, odůvodnění jeho při... Am obținut uh, concluzia um, uh, Consiliului în prima, uh, în prima lectură, dar și o serie de prevederi cu privire la pescuit.